Dear colleagues, I think that we can start. Dragi colegi, cred că putem începe lucrările noastre din această după-amiază și putem începe cu punctul 7 de pe ordinea de zi, examinarea științifică a chestiunilor legate de alimentație, de alimente. Precum bine știți, este vorba despre un raport tehnic și în calitate de raportor vă propun să adoptăm propunerea din partea Comisiei în baza regulii 50.1 din regulamentul de procedură. Dacă sunteți de acord, am putea da curs acestei propuneri. Dacă sunt probleme sau comentarii, vă rog să luați cuvântul și să ne explicați care sunt aceste probleme. S-ar părea că nimeni nu vrea să fie în dezacord, deci atunci putem adopta această propunere. Și atunci putem trece la vot, însă înainte de toate țin să urez bun venit unui grup de tineri politicieni din Croația, care participă la lucrările noastre de astăzi. Aha, acolo sunteți. Bun venit la Comisia ENVI. Putem începe acum votul. The first point to vote, it is... Primul punct la vot, compromisul cu Consiliul în privința propunerii de regulament a Parlamentului European și Consiliului, în privința monitorizării, raportării și verificării emisiilor de dioxid de carbon din transportul maritim și amenda, a, modificarea regulamentului premergător. Trecem la vot electronic. Deschid votul. A votat toată lumea, foarte bine, s-a închis votul. Adoptat. Trecem acum la obiecția domnului Gerbrandi și domnului Eckhout în privința combustibililor. Deschid votul. Vot închis. Adoptat. Trecem acum la votarea chestiunilor orale în privința etichetării alimentelor prelucrate. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Am terminat cu votarea și începem acum discuțiile în privința moțiunii de rezoluție pe marginea indicării pe eticheta țării de origine a cărnii din alimentele procesate. Dau cuvântul domnului Lize și apoi vom continua cu grupurile politice care au semnat rezoluția. Aveți cuvântul. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vă mulțumesc, domnule președinte. Astăzi o înlocuiesc pe colega noastră Zomar, care din păcate s-a îmbolnăvit. Însă iau cuvântul și în calitate de coordonator din partea PP-ului în acest nou mandat legislativ încă nu am avut posibilitatea de a discuta această temă. În grupul nostru politic există, într-adevăr, o divergență de opinii, însă am avut mai multe voturi în ultimul mandat legislativ și s-a cristalizat o poziție majoritară, la fel cum este și poziția doamnei uh, Zomar, care este raportorul nostru, o poziție foarte critică față de uh, propunerea de rezoluție pe care PPU-ul nu o poate accepta în această formă. Este într-adevăr uh, adevărat că trebuie să oferim informații consumatorii privind originea alimentelor, însă am, ajuns, am văzut că în momentul în care costurile cresc, uh, acordul consumatorilor scade foarte rapid. Tocmai de aceea trebuie să analizăm cu mare atenție care sunt obligațiile legale. Salut, salut uh, intenția întreprinderilor de a oferi informații suplimentare asupra originii alimentelor, însă trebuie să fie o opțiune voluntară. Uh, prescrierea în detaliu a acestei necesități, cred că este, este o altă temă. În, în legătură cu, această, cu acest punct și Comisia vorbește despre acest paradox. Se doresc aceste informații, însă nu există disponibilitatea de a suporta costurile pentru informațiile suplimentare care, este, care sunt alternativele dacă nu există disponibilitatea din partea consumatorilor de a suporta aceste costuri? Ei bine, trebuie găsite alte, uh, alte surse de finanțare și nu cred că este vorba de costuri foarte reduse de câțiva cenți, să spun. Alții uh, pun sub semnul întrebării cifrele avansate de comisie. Uh, în mod sigur este vorba de costuri suplimentare, poate nu atât de mari cât cele uh, listate de comisie. Dacă considerăm cu toții că nu consumatorii sunt cei care trebuie să suporte aceste costuri, atunci am putea să ne gândim că ele ar putea fi preluate de agricultori, dar deja aceștia sunt supuși unei presiuni imense din punctul de vedere asupra costurilor pentru alimentele pe care le produc și cred că avem o, avem probleme reale în uh, producerea, cu producerea alimentelor, mai ales când vine vorba de, de carne. Uh, vă aduceți aminte de problema antibioticelor. Um, știți foarte bine că în urma rezistenței dezvoltate la antibiotice, în fiecare an mor, conform datelor de la Organizația Mondială a Sănătății, aproximativ 50.000 de, de, de oameni uh, o explicație aceste rezistențe dezvoltate la antibiotice ține de folosirea pe scară largă a antibioticelor în, pentru creșterea animalelor. Deci avem nevoie de o schimbare structurală în acest sector. Există foarte multe întreprinderi mici și mijlocii pentru care sarcina, uh, povara ar fi mult mai mare și nu cred că trebuie să mergem în această, în această direcție comisarul Borg, văd, a declarat că nu există nicio legătură între originea și calitatea produselor alimentare. Pen- nu putem demonstra acest lucru pentru că în Europa se respectă aceleași reguli. Este vorba până la urmă doar de o necesitate de a oferi informații, după cum am spus, consumatorii nefiind dispuși să suporte costurile se amintește și se folosește ca argument scandalul uh, cărnii de cal, însă cred că este un exemplu prost. Este vorba de carne care a fost etichetată ca fiind carne de vită. Pentru carnea de vită există deja reguli foarte stricte în ceea ce privește indicarea originii. Și cu toate acestea, nu am reușit să împiedicăm scandalul uh, cărnii de cal ar trebui, avem nevoie de alte măsuri, de un mai bun control, de, de amenzi mai mari, așa cum uh, am cerut deja în raportul de Lange și așa cum se cere în continuare și în, uh, prin raportul domnului Pirilio. Dacă este să ne gândim la produsele procesate, faptul că această carne de cal a ajuns în, în diferite uh, lasagne, este adevărat, această carne a fost trimisă în diferite state membre, a ajuns și în uh, lasagna, lasagna și se spunea că acolo există carne de vită. Uh, chiar dacă am fi etichetat carnea respectivă să fi spus că provine din România sau din Irlanda sau din alte state, tot, era, tot ar fi fost vorba de carne de cal, nu de carne de vită. Deci nu este cel mai fericit uh, exemplu posibil după cum am spus, în cadrul PP există o divergență de opinii. Am discutat această temă în perioada uh, legislativă anterioară, dar întotdeauna am susținut poziția doamnei uh, Zomer. Suntem de acord cu un sistem uh, voluntar și salutăm intențiile întreprinderilor care doresc să ofere informații Uh, suplimentare, însă nu putem fi de, acce- nu, nu putem fi de acord cu o, o reglementare uh, paneuropeană care ar fi o povară prea mare pentru întreprinderile mici și mijlocii. Mulțumesc. Doamna Bigmont. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre această chestiune de mai bine de 5 ani și mă cam surprinde comentariul domnului Lise că mi, păr, mi se pare că respectă mai degrabă indicațiile doamnei Somers, pentru că, clar, Parlamentul a votat pentru indic, uh, indicarea pe eticheta acestor uh, informații pentru carne și alimentele transformate pe bază de carne. Deci mă cam surprind afirmațiile domnului Doar dacă nu cumva am înțeles eu greșit această etichetare este extrem de importantă pentru bunăstarea animalelor, pentru fel și fel de implicații de mediu, pentru drepturile omului. Mie, eu mă bucur să existe această indicație pentru că cetățenii au dreptul să știe de unde provine alimentul respectiv. S-ar părea că 90% dintre consumatori doresc să aibă acces la această informație. Deci nu-i corect să, spu- să se spună că pe cetățeni nu interesează acest lucru. În raportul comisiei se spune că, în ciuda dorinței consumatorilor, această indicare ar costa mult prea mult. De ce costă atât de mult? Ei bine, pur și simplu, pentru că comisia nu s-a bazat decât pe rapoartele din partea industriei alimentare. Trebuie să avem surse independente de informație. Uh, protecția consumatorilor din uh, Franța indică faptul că uh, etichetarea pentru lasagna, spre exemplu, costă mai puțin de 0,1 euro. Deja se face această indicare în unele țări pe bază voluntară. Și, până la, și e clar că nu costă foarte mult pentru că altfel sectorul alimentar nu ar face-o agricultorii sunt uh, printre lobiștii cei mai uh, uh, vașnici, să spun așa, care apără aceste uh, indicare pe eticheta țării de origine. La doi ani de la scandalul cărnii de cal, cetățenii europeni se așteaptă ca noi să uh, creăm un sistem mult mai transparent. Eu mă bucur că în sfârșit avem un consens în uh, grupurile politice pe marginea acestei rezoluții și avem uh, sprijin și din partea PPE-ului. Da, cetățenii au dreptul să știe de unde provin alimentele, iar noi trebuie să le apărăm interesele. La urma urmei, de ce se teme sectorul industrial? Sectorul industrial ar trebui să aplaude această transparență. Dacă eu cumpăr uh, o bucată de pui pe care scrie că provine din UE, dar de fapt puiul respectiv vine din Thailanda, nu este corect. Deci, trebuie să... Pentru că ultima comisie a cam uh, târât brâul în această privință și să sperăm că comisia actuală va fi mult mai proactivă. Și să vă mai spun un lucru, și cetățenii europeni se așteaptă la așa ceva. Vă mulțumesc! Thank you very much. And now for the... Vă mulțumesc, ECR, doamna Gerling. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu mai am uh, mare lucru de adăugat, recunosc că sprijin foarte mare parte spusele colegei mele. Uh, scandalul cărnii de cal a provenit în principal din cauza fraudelor. Recunosc faptul că consumatorii europeni trebuie să Uh, fie să aibă încredere. Și permiteți-mi să mai subliniez un lucru. Comisia s-a angajat în timpul um, legislației de informare a cetățenilor în privința alimentelor, deci un angajament al Comisiei. Și Uh, recunosc că rezultatul din partea comisiei a fost, hai să spun așa în cuvinte frumoase, dezamăgitor. Nu știu dacă ne vor sprijini sau nu, dar spre sfârșitul rezoluției apare foarte clar că legislația trebuie actualizată și în acest uh, proces vom putea examina în detaliu evaluarea de impact asupra costurilor, uh, lanțurilor de aprovizionare și așa mai departe. Cu siguranță acest, toate aceste elemente vor fi uh, tratate în detaliu, în detaliu de către comisia noastră. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Doamna Iatenmachi are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, dar recunosc că am un nume destul de greu de pronunțat. În, înainte de toate, permiteți-mi să vă spun că mă bucur că, în sfârșit, putem vota, am putut vota pe această chestiune și că s-a adoptat indicarea pe eticheta țării de origine a cărnii. Dar mai rămân unele chestiuni în suspans. Putem vorbi despre costuri și, de altfel, trebuie să discutăm despre chestiunile legate de costuri. Însă, aici este vorba despre diferențe destul de mari. În Finlanda, costurile sunt mult mai mici decât un eurocent pentru etichetare. Deci, până la urmă, nu se cunosc costurile reale ale acestei indicări pe etichete. Dar, dacă priviți din uh, punctul de vedere al consumatorilor, ei bine, aceștia trebuie să poată avea încredere în informațiile care apar pe etichetă și să aibă încredere în alimentul consumat. evident, apare și problema concurenței, să spunem. Pentru că multe companii explică foarte clar pe etichetă mai multe uh, informații decât cele care sunt impuse de către lege. Uh, pe de altă parte, în alimentele procesate apare uh, problema uh, originii tuturor ingredientelor, care pot diferi. Încă o dată, în ceea ce privește costurile, și această chestiune este una foarte vastă. Trebuie să știm care este originea pentru fiecare uh, ingredient în parte din alimentele procesate. în general, uh, originea cărnii uh, poate fi trasată și putem uh, lua măsuri atunci când apar nereguli. Apoi s-a vorbit despre faptul că sectorul alimentar, industria alimentară s-ar opune acestei indicări. Dar de fapt, există mai multe puncte de vedere, ca și la noi în Parlament. Când vorbim despre faptul că IMM-urile s-ar opune acestor uh, indicații din pricina costurilor, ei bine, trebuie să vă spun că eu dispun de alte informații. S-ar părea că, din potrivă, IMM-urile sunt pentru, mai degrabă întreprinderile mari se opun acesteia pentru că întreprinderile mari folosesc ingrediente uh, de proveniență foarte diversă. Sper că vom putea cu adevărat progresa pe acest dosar. În orice caz, în grupul meu, uh, poziția este unanimă în ultima vreme au avut loc multe discuții în privința punctului 8, și anume costurile. Îmi închipui că pe viitor acest punct 8 va fi din nou o problemă spinoasă, deci trebuie să avem o mare grijă cu acesta. De ce să se facă trimitere la un studiu? pentru că putem să facem trimitere la viața reală, la acele companii care uh, indică pe etichetele lor foarte clar originea produselor. Dacă Comisia a făcut deja un studiu în privința uh, analizei costurilor, ar uh, trebui să ne aducă și nouă la uh, cunoștință. În orice caz, sper că pe viitor etichetele vor deveni mai detaliate și mai la obiect. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Boylan. Ce? Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte bucuroasă că această chestiune a revenit pe ordinea de zi, pentru că în urma scandalului cărnii de cal de acum doi ani de zile, în um, um, conștiința publică a apărut mult mai pregnant această chestiune a originii alimentelor. Dar uh, chiar și înaintea acestui scandal a fost scandalul uh, dioxinei. Și atunci, iarăși, uh, consumatorii s-au trezit în situația de a consuma produse care credeau că vin din Irlanda, când de fapt veneau din, din altă parte. 85% din consumatorii irlandezi doresc o indicare pe etichetă a originii produselor. Iar uh, comisia s-ar părea că mm, nu ia în seamă această dorință. După scandalul dioxinei în carnea de porc și scandalului cărnii de cal, s-a ajuns ca multe întreprinderi să indice originea în mod voluntar. Deci eu aș spune că este până la urmă în interesul producătorilor să aibă etichete cât mai detaliate. Eu cred că Parlamentul are uh, marea posibilitate de a face apel acum la Comisie în, în așa mod încât să restabilim încrederea consumatorilor europeni în produsele alimentare de pe piață. Mulțumesc, are cuvântul doamna Taylor. Um, Domnul Taylor. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. De la anul consumatori, atunci când uh, cumpă uh, o coastă de porc sau uh, o uh, piept de pui, unde a fost crescut uh, animalul și unde a fost sacrificat. Însă dacă cumpără plăcintă cu pui, uh, Uh, sau cumpără nuggets de la un fast food, habar nu o să aibă de unde provine carnea. Organizațiile de consumatori de peste tot din Europa ne spun că 90% dintre europeni uh, sunt îngrijorați și lor chiar le pasă și vor să știe de unde provine carnea. Vor să apară pe etichetă dacă carnea uh, este din țara lor sau din altă parte și acest lucru trebuie să figureze și pe eticheta alimentelor procesate. Deci ei au așteptări mari. Modelul etichetării pentru carnea de vită, unde uh, apare țara unde animalul s-a născut, unde a fost crescut și unde a fost sacrificat, ar trebui să fie urmat și pentru carnea proaspătă și pentru produsele pe bază de carne indiferent de ce fel de carne este vorba. Consumatorii, în schimb, nu vor să plătească o mărire a prețului cu până 15% dacă menționarea originii pe etichete va deveni obligatorie. Eu, sincer, nu cred că e nevoie de o mărire a prețului cu 15%, așa dintr-o dată numai din cauza că Uh, carnea trebuie etichetată, este o mare escrocherie și vreau să știu ce are de spus comisia despre cum ar trebui să analizeze mai în profunzime asemenea afirmații. Scandalul cărnii de cal a atras atenția asupra lanțurilor de aprovizionare și de furnizare a produselor uh, pe bază de carne și cu atât mai mult acum este important să știm de unde vine carnea. E important ca să putem să luptăm împotriva fraudelor. O etichetare obligatorie iar obliga pe procesatori să își controleze mai bine furnizorii și să le ceară să dea seamă. Deci dacă am avea mai multă transparență în întregul lanț de aprovizionare și de fabricare, credem că va deveni uh, mult mai ușor să îi prinzi pe cei fără scrupule. Comisia nu se poate preface că nu a auzit ce au de spus marea majoritate a consumatorilor. Ei chiar cer aceste informații. Și în ce privește propunerea legislativă, ar trebui să devină obligatoriu, cum spuneam, să se menționeze pe etichetă țara de origine. Mulțumesc, doamna Eiviar, acum cuvântul. Mulțumesc. Vorbesc în numele colegului Pedicini, care a subsemnat această întrebare cu solicitare de răspuns oral în ce privește menționarea țării de origine a cărnii din produsele procesate, pentru că consumatorul trebuie să fie informat în mod clar, transparent și sigur în ce privește alimentele pe care le consumă. Pentru noi este foarte importantă informarea consumatorului, precum și trasabilitatea uh, ingredientelor pe bază de carne. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Rivasi are acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este un subiect deosebit de interesant, deoarece ne punem întrebarea de ce suntem europeni. Pentru că consumatorul este rege și el are dreptul și datoria de a fi bine uh, informat. Cu alte cuvinte, să aibă acces la trasabilitate. Trasabilitate înseamnă etichetare și etichetarea trebuie să fie și pentru carnea proaspătă și pentru cea care a fost transformată. Și eu care vin din Franța pot să vă spun mai multe despre carnea de ca și despre Spanghero. A fost o întreagă rețea de mafioți care cumpără carne în România, se duce în Olanda, apoi vine în uh, Franța și este absolut legitim ca oamenii să întreabă de unde provine carnea. Și apoi noi vrem, în calitate de consumator, să știm dacă este carne vine din Franța sau din România sau din Ucraina sau din China. Prin urmare, etichetarea este importantă deoarece uh, vrem să protejăm și mediul înconjurător și să consumăm produse care vin din apropiere. Trasabilitatea este foarte importantă. Uitați-vă și la scandalul cu uh, cârnații. În cârnați punem absolut orice. Habar nu avem de unde provin ingredientele. Dacă vrem să avem consumatori uh, bine informați, trebuie să indicăm țara de origine. Și apropo de costuri, Comisia ne expune basme. 25-50% creștere. Unde ați găsit asemenea cifre? Dacă e vorba despre marile companii agroalimentare, bineînțeles că nu vor etichetare, pentru că ei amestecă nu știu ce uh, și le vând consumatorilor. Bineînțeles că ei uh, uh, vor să continue cu această alimentație de proastă calitate. Noi vrem să existe legislație și dumneavoastră veți fi vinovați dacă cetățenii europeni resping Europa. Comisia trebuie să apere plus valoarea Europei și acest lucru uh, presupune transparența informațiilor. Mulțumesc. Acum domnul Parniu, vicepreședinte. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat pe 30 septembrie, în timpul audierii domnului Andrei Kittis, acum nou comisar pentru sănătate și securitate alimentară, dumnealui a anunțat în fața noastră a tuturor că va reveni asupra chestiunii etichetării uh, ingredientelor din uh, uh produsele preparate pentru, etichet, pentru inform, înscriere pe eticheta țării de origine. Domnul comisar așa a afirmat. Președintele spune că probabil este problemă cu interpretarea. Da? Spuneam așadar că comisarul a spus tot ce era de spus. El încă de pe 30 septembrie a spus că trebuie să existe legislație în ce privește originea cărnii din uh, alimentele uh, semipreparate. Și este foarte important. Poate că doamna Somers nu era în sală pentru că nu l-a ascultat, dar este foarte important să nu uităm acest lucru. Face parte din fara de parcurs a actualului comisar. Că știm că deocamdată doar carnea proaspătă este uh, etichetată. Și cred că am pune capăt multiplicării scandalurilor alimentare. S-a spus deja, 90% dintre consumatori europeni cer să scrie pe etichete de unde provine carnea. Și recenta campanie, care așa se și numea, de unde vine carnea, este o dovadă grăitoare în acest sens. Comisia Europeană trebuie să ne trimită cât mai repede cu putință o propunere legislativă. O obligație de care ar trebui să se achite și care ar arăta că sistemul este transparent, iar operatorii economici ar trebui să controleze mai bine de unde provin uh, materiile prime din care pregătesc alimentele și trebuie să punem bețe în roată celor care comit fraude, așa cum spunem și în moțiunea noastră de rezoluție. Și insist, Comisia Europeană este mult prea rezervată în ce privește obligația de etichetare, considerând că va fi un cost prea mare și pentru industrie și pentru consumatori. Așa cum a spus uh, o parte dintre antevorbitori, Cifrele sunt exagerate. Acest sistem de trasabilitate obligatorie pentru carnea de vită proaspătă funcționează foarte bine și nu vedem de ce nu ar putea să fie pus în aplicare și pentru alimentele care conțin carne de vacă. Potrivit organizației UFC Cășoazir uh, din uh, Franța, uh, menținerea um, um, înscrierea pe etichetă facultativă a țării de origine a ingredientelor din produsele semi preparate nu funcționează foarte bine, pentru că procentele sunt foarte mici. Uh, că e vorba despre conserve, că e vorba despre alimentele vândute sub țiplă, uh, nu depășesc niciodată 50% și de aceea este nevoie de legislație și de obligații în acest sens și trebuie să fie adoptată cu mare majoritate de comisia noastră. Thank you very much. And now our colleagues, Mr. Mulțumesc. Acum, domnul Zani. Mulțumesc, domnule președinte. Această întreagă chestiune a uh, etichetării este grăitoare. Și az ő érdekeikre kell, hogy tekintettel legyek. Noi, în calitate de europarlamentari, îi reprezentăm pe cetățenii europeni și trebuie să încercăm să apărăm interesele acestora. Aceasta este sarcina noastră a tuturor aici. Aș dori să întreb dacă există mm, date tehnice fiabile. Cred că există producători de alimente care care probabil ar scumpi cu 50% un produs în urma acestei cerințe de etichetare. Și atunci uh, nu a mai, ar exista cel puțin această diferențiere între, uh, între carnea ieftină, căreia nu-i cunoaștem originea, și o carne mai scumpă, despre care știm de unde provine. Vedem acest lucru și astăzi în foarte multe magazine. Putem cumpăra uh, produse de carne care costă mai mult la kilogram decât 3 euro, de exemplu. Uh, și când nu este așa, probabil originea cărnii care este atât de ieftină este îndoielnică. Deci dacă am uh, impune o etichetare obligatorie pentru această carne, acest lucru însemna că foarte mulți producători care acum păcălesc consumatorii pentru că le vând produse de proastă calitate s-ar confrunta cu probleme, pentru că ar trebui să producă alimente de calitate care să respecte cerințele legislative. și să fie producători care nu ar trebui să se rușineze, să, să le, care nu ar trebui să le fie rușină pentru importurile pe care le-au făcut. însă, dacă vor avea de suferit, nu trebuie să se mire dacă acesta este și comportamentul lor față de consumatori. Eu vin din Ungaria, după cum uh, prea bine știți, și în ceea ce privește produsele de carne, TVA-ul este de 27%. 27% taxă pe valoare adăugată care trebuie plătită pentru produsele din carne dacă Uniunea Europeană ar trebui să-și facă griji în legătură cu ceva, ei bine, aceasta este, aceasta este tema față de care ar trebui să-și facă griji. Nu despre produse scumpe sau ieftine. Este o rușină faptul că TVA-ul este atât de mare și acum se discută chiar mărirea TVA-ului până la 33%. Deci cred că ar trebui să discutăm despre lucrurile importante produsele sig- uh, sigure, cu origine sigură și ele ar trebui să fie ieftine, mai ieftine pentru europeni. Mulțumesc! Am încheiat uh, cu intervențiile din partea colegilor. Acum, ținând cont de nenumăratele întrebări adresate comisiei, aș vrea să dau cuvântul domnului Matiu Dachis din partea comisiei ca să poată să răspundă. Vă mulțumesc! Suntem încântați să asistăm la dezbaterea de astăzi. Comisia și-a îndeplinit obligațiile legale pentru că a prezentat acest uh, raport care, așa cum aduceți aminte, a fost uh, rezultatul unui compromis în cadrul uh, pachetului de reglementări pentru securitatea alimentară. și ne-am așteptat ca acest raport să suscite dezbaterea. Am auzit intervențiile și aș vrea să lămuresc uh, lucrurile. Nu sunt neapărat uh, răspunsuri pe care aș uitați din partea mea, ci mai degrabă explicații, mai ales în ce privește costurile și cum a ajuns comisia la aceste cifre Comisia a comandat unei entități uh, din exterior un studiu de impact și rezultatele studiului au fost discutate într-un grup de lucru unde uh, erau invitați și reprezentanții consumatorului și, consumatorilor și reprezentanții industriei și concluziile studiului au fost validate de acest grup de lucru, unde părțile implicate, cum am spus, erau prezente. S-au pus întrebări despre diferențele în ce privește costurile. Cele care se aflau în uh, raportul comisiei și cele Uh, din raportul apărut în Franța. Vreau să se vă atrag atenția asupra unei diferențe majore care există între cele două studii. În raportul comisiei, noi am analizat impactul asupra pieții UE în ansamblu. și am încercat să vedem care va fi impactul etichetării obligatorii, a menționării obligatorii pe eticheta țării de origine. Și am ținut cont de faptul că există o gamă foarte largă de produse, o gamă foarte um, extinsă, de la cele mai simple la cele mai sofisticate. Iar când vorbim despre studiul publicat în Franța, acela s-a concentrat pe carnea de vită și uh, a evaluat uh, um, înscrierea facultativă a originii pe etichetă, deci diferențele sunt mari. Una este să evaluez costurile unei scheme facultative, ceea ce înseamnă că cei care erau dispuși să o facă au făcut-o și atunci mm, nu resimt costurile la fel. Costurile menționate în raportul comisiei sunt costuri operaționale. Și care pot să reprezintă o mărire de 15 până la 20% în funcție de produs, dar nu sunt um, costul final pentru produse, ci uh, costuri operaționale. Pe, când pentru costul final, uh, această modificare obligatorie a etichetei cu înscrierea țării de origine uh, va mm, reprezenta o până la 20% din costul final al produsului. Oricum, nu cred că putem să fim acuzați de faptul că am ajuns la cifre din burtă. Mai există și aspectul dorinței consumatorului de a avea pe etichetă țara de origine. E adevărat în jur de 90% dintre consumatori au spus că ar dori să scrie pe eticheta țara de origine. Însă atunci când îi întrebăm dacă sunt dispuși să și plătească în plus mm, până la 10% sau sub 10%, ei bine, atunci procentul celor care sunt doritori să se schimbe etichetele este de numai 68%. Noi vom ține cont de dezbaterea care a avut loc astăzi aici, dezbatere foarte clară. Noi încă nu am luat vreo hotărâre definitivă. se mai discută încă și în statele membre și tot ceea ce s-a spus astăzi de aici uh, a permis comisiei să știe încotro să se îndrepte. Mulțumesc, spune președintele. Eu acum trebuie să vă spun care este calendarul. A, ah, scuze, doamna Wilmot dorește din nou să ia cuvântul. Vă mulțumesc, dar am doar să spun comisiei următoarele. Chiar și conform cifrelor uh, dumneavoastră, care nu sunt uh, fiabile pentru că vin din partea industriei și organizațiile pentru drepturile consumatorilor îmi spun că acești consum- consumatori își doresc, dar conform și cifrelor dumneavoastră, 60-80% din consumatori își doresc această etichetare, deci cred că merită să ne gândim serios la această propunere. Grazie della precisazione, non so... Mulțumim pentru precizări. Nu știu dacă comisia dorește să reacționeze. Domnule președinte, poate că n-am fost bine înțeles. De fapt, am spus contrarul. În momentul în care costul crește, atunci uh, în jur de 80% de oameni nu mai doresc să plătească acest extra cost. Va bene, adesso uh, le scadenze, la deadline per... Mulțumesc. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor cu semnătură digitală va fi pe 17 decembrie la ore 12 Votul la Envi va avea loc pe 21 ianuarie și apoi în plenară în februarie. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. De fapt, sunt punctele următoare, pentru că de la 13 până la 18 discutăm despre descărcarea bugetară. Așa cum știți foarte bine, procedura de descărcare bugetară este ultima etapă dintr-un exercițiu bugetar. Fondurile au fost uh, cheltuite, felul în care au fost cheltuite este controlat și dacă se acordă descărcarea bugetară, um, atât mai bine și comisia noastră se ocupă de descărcarea bugetară pentru 5 agenții, a căror activitate este strâns legată de mandatul comisiei noastre. Am verificat nivelul de punere în aplicare al bugetului și trebuie să subliniem că acest nivel este ridicat și că a crescut față de anii trecuți și am analizat dacă criticile formulate în anii trecuți pentru anumite agenții au uh, uh, fost urmate de niște ajustări. Aș vrea să le prezint pe scurt, deci descărcarea de bugetare pentru comisie și pentru agenții încep Începem cu descărcarea bugetară uh, pentru Comisia Europeană, secțiunea 3, agenții executive, pentru anul bugetar 2013. În acest caz, nivelul de uh, executare bugetară a fost examinat pentru Direcția Generală Mediu, Direcția Generală Sanco și pentru Direcția Generală ENV, nivelul de implementare a fost de 99,95% în ce privește creditele de angajament și de 95,24% în ce privește creditele de plăți un nivel de executare bugetară cât se poate de satisfăcător. Putem chiar să spunem că suntem deosebit de mulțumiți de programul LIFE, care este de competența comisiei noastre și pentru acest program s-a ajuns la un nivel de um, implementare de 99,62%. Deci, putem să spunem că, practic, toate fondurile puse la dispoziție acestui program au fost folosite de către uh, comisie. În ce privește DJ Sanco, nivelul de punere în aplicare a fost de 98,1%, în ce privește creditele de angajament și 98% în ce privește plățile. Am analizat și proiectele pilot și acțiunile pregătitoare care se află sub răspunderea DJ Sanco și toate sunt în faze avansate și, și aici toate creditele de angajament au fost folosite pe de-a întregul. Acesta este primul aviz. Dacă vreți, vă, vi le prezint pe toate și după aceea cine vrea cere cuvântul. Al doilea aviz privește Agenția Europeană de Mediu, pentru care am uh, văzut cu ochi buni faptul că structura organizatorică a fost finalizată și avem un nivel de acoperire de uh, uh, 132 de posturi, 138 disponibile și 71% din uh, resursele umane uh, sunt ocupate cu acțiuni operative, deci este o situație mai bună decât cea din anii precedenți. Am verificat și conturile anuale, chiar dacă nu suntem noi curtea de conturi, dar uh, am văzut că aceste conturi sunt legitime și uh, uh, în ordine. Deci și pentru agenția de mediu avem un aviz pozitiv. Apoi am examinat descărcarea bugetară pentru Agenția Europeană pentru Medicamente și dincolo de executarea bugetului, am verificat cum 4 cincimi din resurse sunt destinate și în acest caz acțiunilor uh, concrete, părții operaționale și am uh, văzut că anumite aspecte care au apărut în timpul descărcărilor precedente au fost corectate. De exemplu, aspecte care priveau conflictele de interese. În raportul Consiliului de Administrație au fost depășite aceste situații de conflicte de interes pentru că agenția a luat niște măsuri. este un element care fusese evocat uh, în exercițiile bugetare precedente. Și și aici recomandăm comisiei competente, Comisiei de Control Bugetar, să acorde descărcarea bugetară pentru 2013. Am redactat avize și pentru agenția RICI și dacă vedeți, vreți să vedeți cifrele și procentele, pot să vi le citesc, dar nu știu dacă chiar vă interesează. Însă, pentru mine un aspect relevant, mai ales față de observațiile formulate în anii precedenți, este faptul că agenția a făcut un audit pentru a crește eficiența procedurilor de gestiunea achizițiilor publice și au prevăzut adoptarea um, mai multor misiuni, um, um, adoptarea mai multor măsuri. La Agenția pentru Substanțele Chimice am verificat poziția Curții de Conturi în ce privește folosirea legitimă și legală a resurselor puse la dispoziție pentru exercițiul bugetar 2013. Avem apoi proiectul de aviz în ce privește Autoritatea Europeană pentru Securitatea Alimentară, EFSA. Și am văzut că 64% dintre resursele umane se ocupă de activități științifice sau uh, recoltează și evaluează date. Am verificat eforturile făcute de către autorități pentru la măsuri de corectare. Curtea de conturi vorbise despre nevoia unei autoevaluări globale și acest lucru a fost implementat. Există acum un sistem solid de control intern și noi încurajăm agenția să continue pe această cale și să um, fie cât mai transparentă. mai ales în ce privește independența și procesul decizional și în ce privește accesul la informație. Ultimul aviz pe care l-am redactat este descărcarea bugetară pentru Centrul European de Prevenire și Control a Bolilor, unde, în afară de datele de executare bugetară, ca și pentru agențiile precedente, am verificat dacă s-au luat măsuri pentru a face toate acțiunile um, corective de care era nevoie în urma observațiilor de la Curtea de Conturi, în special strategia de verificare ex post și faptul că își luaseră angajamentul să uh, evite suprapunerile în munca lor pe baza acestor proiecte de aviz, comisia noastră recomandă Comisiei de Control Bugetar să acorde descărcarea. Acum am mai multe solicitări de cuvânt și începem cu doamna Kadenbach. Ein herzliches Dankeschön. Vă mulțumesc. Doresc să mulțumesc și raportorului, domnului Lavia, care ne-a prezentat uh, situația în general. Eu nu aș dori să intru în detaliu, ci am câteva completări pe lângă cele spuse de raportor. Voi încerca să mențin aceeași ordine, astfel încât cei care nu au în fața lor documentele să poată urmări, urmări totuși discuția noastră. Suntem și noi mulțumiți cu executarea bugetară de către Comisie în domeniul mediului înconjurător și sănătate. După cum ați uh, spus, aproape 100% din creditele de angajament uh, au fost executate, la fel și la uh, creditele de, de plată când vine vorba de siguranța alimentelor. Am și o remarcă puțin critică s-a ajuns la concluzia că doar 0,5% doar 0,5% din bugetul Uniunii Europene este dedicat mediului înconjurător, sănătății publice și siguranța aliment- alimentelor. Printr-un amendament aș dori să atrag atenția asupra acestei situații. În anul anterior era vorba de 0,8% și cred că asistăm la o tendință negativă pe care nu ar trebui să o salutăm, ci mai degrabă să, o, să regretăm faptul că pentru acest domeniu se, pune la dispoziție atât de, se pun la dispoziție atât de puțin bani. Am o întrebare sau o critică vis-a-vis -vis de Curtea de Conturi. De ce acest domeniu, sănătatea publică, și așa mai departe. Pentru aceste domenii nu există niciun comentariu din partea Curții de Conturi toate lucrurile sunt uh, atât de în regulă, dar dacă situația este așa, atunci ar trebui să lăudăm aspectele pozitive. Eu doresc să mulțumesc Curții de Conturi Europene pentru munca lor. Eu fac parte și din Comisia pentru Control, control Bugetar și activitatea Curții Europene de Conturi, uh, propunerile, recomandările acestei instituții sunt foarte utile pentru noi, dar cred că este important ca și aspectele pozitive să fie reliefate de fiecare dată. Curtea de conturi trebuie să ne, să ne ofere o imagine de ansamblu, ansamblu și din această imagine trebuie să facă parte și lucrurile care funcționează uh, bine. Apoi, uh, nu înțeleg de ce mediul înconjurător împreună cu, a, cu dezvoltarea regională. De ce există o diferență între brata erorii între aceste domenii? Cred că erorile se regăsesc mai ales în, dom- în domeniul pescuitului, agriculturii, dezvoltării regionale și nu în domeniul sănătății publice și a protejării mediului înconjurător. Și comasarea acestor uh, domenii duce la o impresie greșită în, uh, în rândul opiniei uh, publice. Există și o lipsă de comunicare, o rată, rata erorii nu este vorba, nu înseamnă automat fraudă, înșelăciune și așa mai departe, ci este vorba pur și simplu de anumite erori și o rată, o rată de eroare în creștere nu înseamnă neapărat un eșec, ci uh, poate fi un indiciu pentru sporirea controlelor sau pentru controle mai de calitate sau pentru controle care au fost desfășurate pe șantioane unde există erori mai mari și este de fapt un instrument foarte util pentru a înțelege care sunt erorile care se întâmplă și pentru a le corecta. Apoi o altă remarcă. Și, uh, și noi suntem de acord cu acordarea descărcării de gestiune pentru diferitele agenții emitite și de raportor. Mă bucură ceea ce s-a întâmplat cu uh, ACDC, Agenția Centrul European pentru Controlarea Bolilor. S-au, uh, s-a dat curs recomandărilor pe care le-am făcut în trecut vis-a-vis -vis de această agenție. Apoi, în ceea ce privește Agenția Europeană pentru Medicamente, și aici am o scurtă remarcă, în acest caz, raportorul a ajuns la concluzia că în anul 2013 există o contribuție specială pentru medicamentele, uh, medicamentele necesare pen, pentru tratarea bolilor um, rar întâlnite pentru că, într-adevăr, și ar trebui să salutăm această alocare de fonduri pentru tratarea acestor uh, boli rar întâlnite. Apoi am o întrebare scurtă referitoare la EFI, Agenția Europeană pentru Produse Chimice. Pentru anul 2013 a existat o contribuție unică din partea norvegienilor pentru dezvoltarea serviciilor privind biocidele, și aș dori să aflu mai multe detalii în legătură cu acest punct. În legătură cu EFSA acum, Mi s-a, atra- mi a atras și, și mie atenția asupra unui aspect. Cred că acest lucru s-a întâmplat și s-a întâmplat și altor colegi. Este vorba de transparența și independența acestei agenții, deosebit de importantă pentru această agenție. În trecut au existat critici din acest punct de vedere și EFSA a depus eforturi pentru a înlătura toate aceste critici și pentru a elabora noi reguli de transparență. Cu toate acestea, în acest context, continuăm să auzim că dacă există un uh, conflict de interes, atunci un membru al, al uh, comitetului poate poate să-și continue activitatea dacă nu are legături uh, deosebit de directe cu un punct discut, uh, care se regăsește pe ordinea de zi uh, respectivă. În rest, nu mai am alte remarci. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Gherbrandi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă felicit pentru că um, continuu, ați preluat ștefata de la Utah Hawk, care s-a ocupat de aceste descărcări de gestiune de, de foarte mult timp. Vă felicit pentru ce ați făcut și sunt de acord și cu cele spuse de Karin Kadenbach. Eu aș dori să mă refer la două puncte. În primul rând, problema generală care se manifestă deja de ani de zile în cadrul procedurii descărcării de gestiune și care apare în mod recurent în rapoartele Curții Europene de Conturi, și anume statele membre sunt uh, interesate mai mult să recupereze banii și nu neapărat să asigure calitatea proiectelor pentru care sunt uh, cheltuiți acești bani. Unul din motive ține în continu- continuarea acestui sistem bazat pe alo- alocații naționale. Am luptat pe parcursul negocierilor cu Consiliul, când am uh, discutat despre programul LIFE actual, să limităm pe cât posibil aceste alocări naționale și raportul din partea Curții de Conturi Europene ne dă dreptate. În general, este, este numit principiul folosește-l sau folosește-i sau pierde-i. Deci dacă statele membre nu utilizează acești bani, ei vor pierde și este ultimul lucru pe care și-l doresc statele, statele membre. La fel se întâmplă când uh, le spun copiilor mei, veți putea primi această pungă cu bomboane doar dacă o veți, uh, le veți mânca pe toate într-o oră și exact asta vor face. Și statele membre cheltu- cheltuie banii doar de dragul cheltuirii și nu pe datorită calității unor proiecte. Chiar dacă în domeniul mediului conjurător efectul acestei atitudini este limitat în comparație cu alte domenii politice, există în continuare și tocmai de aceea trebuie să luptăm împreună cu Comisia Europeană și cu statele membre pentru a îmbunătăți situația. A doua remarcă se referă nu doar uh, la raportul anual din partea Curții Europene de Conturi în cadrul procedurii descărcării bugetare, dar și la raportul special privind biodiversitatea și fondul uh, bio, de dezvoltare publicat săptămâna trecută de Curtea de Conturi. Este un raport destul de critic vis-a-vis -vis de modul în care cheltuim banii pentru a sprijini biodiversitatea eficacitatea proiectelor nu este întotdeauna dovedită. Însă, critica cea mai evidentă este că, de fapt, nu știm câți bani cheltuim pentru biodiversitatea în Europa. Nu știm care este procentul din bugetul Uniunii Europene care este alocat uh, pentru acest lucru. Știm, pe de altă parte, mulțumită unor uh, unor studii din anii anterior că avem nevoie de aproximativ de ceva mai mult de 5 miliarde de euro cheltuiți în Natura 2000 pentru a ne atinge obiectivele, dar în rest nu prea știm care este situația. Drept urmare, aș dori să întreb Comisia Europeană dacă nu cumva este de responsabilitatea sa, dacă stabilește anumite obiective și dacă sunt alocate anumite resurse bugetare atingerii acestor obiective, să știm care este bugetul real, bugetul european și bugetul uh, din partea statelor naționale. În urma Convenției privind biodiversitatea din uh, Corea de, de Sud, știm că toate părțile semnătare sunt obligate să prezinte un raport care va trece prin prin procesul de la Națiunilor Unite și astfel vom putea afla eventual cât anume să cheltuie în statele membre pentru biodiversitate. Însă chiar și atunci lucrurile s-ar putea să nu fie suficient de clare. Deci am o întrebare concretă pentru Comisia Europeană. Vă rog, ne puteți spune despre ce fonduri este vorba? Puteți obliga statele membre să publice cheltuielile pentru protejarea biodiversității, pentru că știu că în țările de jos, în uh, ultimii ani, bugetul pentru protejarea naturii a fost redus cu 60%. Și mă tem că așa ceva s-a întâmplat și în celelalte state membre. Însă ar trebui să cunoaștem toate aceste cifre înainte de a putea discuta despre acordarea descărcării de gestiune pe viitor. Grazie, adesso la collega. Mulțumesc. Doamna Conițca. Vă mulțumesc. Aș dori să vă mulțumesc și eu pentru că Toată lumea care a citit uh, proiectele de raport, cred că și-a dat seama cât de, cât uh, de mult ați muncit pentru a le redacta. Uh, vă mulțumim pentru numărul mare de tabele, cifre pe care le-ați redactat în rapoartele dumneavoastră. În ceea ce privește concluziile, Am o remarcă legată de un aspect. Eu sunt persoana de contact pentru ECDC și aș dori să subliniez că acest Centru European pentru Controlarea Bolilor de, încearcă să primească finanțarea uh, necesară. Se află într-o situație foarte dificilă pentru că nu este deloc ușor să uh, prezici o epidemie, deci trebuie să-și gestioneze cu foarte mare grijă fondurile uh, pe care, pe care le au la dispoziție. ECDC a fost evaluat pentru a, pentru a doua oară, evaluare care a confirmat calitatea activității acestui centru. A fost emisă și câteva recomandări și sunt sigură că centru, acest centru european va răspunde acestor recomandări În același timp, lucrurile, trebuie să recunoaștem că lucrurile se desfășoară bine la acest centru, însă ar trebui să ne punem întrebarea dacă nu ar trebui să fim mai ambițioși. Din punctul meu de vedere, această instituție este limitată din, a, din, a, din anumite puncte de vedere. Dacă ne dorim ca această instituție să colaboreze mai îndeaproape și cu parteneri din exteriorul Uniunii Europene, mă gândesc la Ucraina și la Republica Moldova, ar trebui să definim un mandat concret și să prevedem o finanțare pentru aceste colaborări cu instituții internaționale sau cu parteneri internaționali. Vă mulțumesc uh, din nou pentru acest raport. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Evi acum. Si, grație, grație. Mulțumesc, domnule președinte. Este un uh, subiect uh, pe care riscăm să l trecem cu vederea la Comisia Envi pentru că e vorba despre date, despre cifre, dar vorbim despre bani publici, în jur de 79 de milioane de euro care au fost alocați pentru funcționarea în 2013 a EFSA. Eu vreau să mă concentrez pe EFSA. Și e vorba de bani publici, cum spuneam, datorită faptului că unii cetățeni își plătesc impozitele cu regularitate și ei sunt cei care contribuie la finanțarea acestor agenții și e foarte important să știm cum sunt folosiți acești bani la agenții. În mare, suntem de acord cu avizele dumneavoastră. Vă mulțumim frumos pentru toată munca depusă. Vrem doar să facem o precizare asupra unei nuanțe unde am putea să facem o ajustare. De exemplu, importul celor 79 milioane de euro reprezintă 0,052% din uh, bilanțul general al UE, dar uh, această precizare nu ne ajută foarte mult. Nu știm dacă așa informația pe care o comunicăm cetățenilor este de mai bună calitate. Iar în ceea ce privește mai concret activitatea EFSA, noi ne întrebăm cum sunt create grupurile de lucru. Sunt cu adevărat independente? Anumite ONG-uri au formula critici, oare ele sunt fondate? E adevărat că nu e foarte ușor să ai acces la procesele verbale și, uh, de exemplu, există grupuri de lucru în ce privește microparticulele toxice uh, din lanțul alimentar. Păi, uh, în aceste grupuri de lucru făceau parte oameni care lucrau la Pepsi sau la Philip Morrison, deci nu mi se pare că ei reprezintă chiar avangarda specialiștilor în ce privește securitatea alimentară. Și să finanțez 80 de milioane de euro uh, o, o, o, o casă în care până la urmă nu lucrează decât oameni care sunt plătiți de uh, marile companii industriale, nu știu dacă merită. Poate că aș fi mai bine să avem cu adevărat specialiști și să se facă o adevărată evaluare în ce privește eventuale conflicte de interese și vă rog să vă uitați la o rezoluție invitată, votată în Parlament în luna aprilie anului trecut. A trebui să existe mai multă transparență, mai multă deschidere, nu numai uh, povestind pe site-ul internet poveștile lor de succes, ci să spună concret cum au ajuns la analizele respective în grupurile de lucru. Mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul. Acum vreau să dau cuvântul Comisiei avem mai mulți uh, oratori care eventual pot să răspundă la întrebări. E adevărat că mai multe întrebări privesc EFSA, dar la următorul punct de pornea de zi avem dialogul structurat cu directorul EFSA, deci poate că atunci se vor putea da mai multe detalii, dar dau imediat cuvântul comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru acest raport extrem de clar și la obiect. Pentru a răspunde câtorva dintre întrebările adresate, în ceea ce privește mediu și climă, pentru că aceste două direcții generale le reprezintă astăzi aici, e adevărat, suma bugetului european consacrat acestui domeniu e destul de mică, dar mai sunt și alte fonduri alocate mediului și acțiunilor pentru combaterea schimbărilor climatice, pentru cercetare, uh, fonduri structurale și așa mai departe. Și de altfel, uh, aici vine întâmpinarea domnului Gerbrandi. La comisie, pentru a urmări mai bine aceste cheltuieli, am hotărât ca noul uh, cadru financiar multianual să creăm un sistem de trasabilitate a cheltuielilor trasabilitate pe schimbările climatice și, pe de altă parte, în uh, sectorul biodiversității. Astfel, dispunem de o metodologie, pentru că exercițiul de mm, estimare este destul de dificil. E vorba despre um, uh, atingerea obiectivelor în parte, în totalitate sau deloc. Deci Comisia va putea prezenta încă de anul viitor cifre în această privință. Am, încerca, am început acest exercițiu cu cadrul financiar multianual uh, pe 2014 și vă vom prezenta și metodologia folosită de statele membre. Pe de altă parte, ați vorbit despre raportul special pe biodiversitate, raport care tocmai ce a fost publicat. Ei bine, acest raport va face obiectul unor discuții în cadrul Parlamentului și Consiliului, și, evident, recomandările Curții de Conturi tocmai în această direcție merg, și anume pentru a se afla exact care sunt sumele precise consacrate biodiversității. S-a vorbit de asemenea despre alocațiile naționale. Acestea au fost criticate de către Curtea de Conturi, nu în raportul de, pe descărcare de gestiune, ci în raportul special pe programul Life Mediu. și um, precum știți, Comisia propusese eliminarea alocațiilor naționale pentru noul program LIFE 2014 uh, încolo. S-a ajuns până la urmă la o eliminare progresivă a acestor alocații naționale și astfel se va ajunge la o mai bună calitate a proiectelor. În ceea ce privește calitatea proiectelor, țin să subliniez creșterea foarte însemnată a numărului proiectelor din cadrul LIFE Eram undeva la 6-700 în cadrul financiar multianual precedent, iar pentru 2015, tocmai ce s-a închis licitația și am primit mai mult de 1300 de proiecte. Deci, iată, uh, marja de alegere acum este mult mai mare. Evident, nu vom putea finanța toate aceste proiecte, mm, ci mai degrabă două, circa 200 pe an. Dar uh, acum uh, alegerea este mult mai mare. În ceea ce privește mediu și climă, cam astea cred că au fost întrebările. Vă mulțumesc! I don't know if I'm a member of the commission want to... Nu știu dacă mai dorește cineva din partea comisiei să răspundă întrebărilor formulate. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, DG Sanco, Euroletens. În ceea ce privește observațiile pe marginea uh, sănătății publice și securității alimentare, permiteți-mi să spun că raportul este foarte clar, raportul uh, raportorului. Din punctul meu de vedere, nu există observații speciale în privința punerii în aplicare a acestor uh, proiecte. În ceea ce privește agenția Este vorba despre ECDC, EMA și EFSA, cele trei agenții. Ei bine, aici nu există observații speciale. În ceea ce privește EFSA, am luat notă de faptul că ulterior vor avea loc audieri cu domnul Hull și dacă apar uh, întrebări care să vizeze în principal uh, EFSA, acestea vor fi tratate cu acea ocazie. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Le risposte. E... Vă mulțumesc pentru răspunsuri. Cred că putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, însă trebuie să vă comunic calendarul. Calendarul prevede un termen pentru depunerea amendamentelor pe 11 decembrie la prânz. Votul este programat pe 29 ianuarie și apoi vot la Comisia de Control Bugetar pe 23-24 martie. Mulțumim! Putem să trecem la următorul punct. Punctul despre semestrul european. Avem un schimb de vederi pe tema muncii colegului Gramaticakis și dau cuvântul ca să ne prezinte poziția dumnealui. Okay, no. Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση κύριε Πρόεδρε, θα την αφαιρέσω από την ομιλία μου ε, γιατί έχω εντυπωσιαστεί. Um, sunt, țin să spun că sunt extrem de impresionat de activitatea comisiei și mă simt puțin intimidat. Se știe bine că semestrul european începe în fiecare toamnă prin examinarea anuală a creșterii în Uniunea Europeană, mai ales în ceea ce privește coordonarea politicilor statelor membre. Este vorba despre chestiuni extrem de importante. Uh, criza ne-a învățat această lecție și datorită criza, crizei am uh, a învățat că dacă vrem ca Europa să se dezvolte în continuare, va trebui să trecem neapărat printr-o coordonare extrem de bine pusă la punct. Am înregistrat o serie de progrese și de succese, dar trebuie să uh, ne axăm exclusiv pe disciplina bugetară și factorii macroeconomici, pentru că aceștia sunt insuficienți pentru relansarea economică pentru a contracara recesiunea și pentru a reintegra milioanele de șomeri pe piața muncii, trebuie să mai facem și altceva. Conform programului Comisiei, acești șomeri, această armată de șomeri, constituie cel de-al 29-lea stat al Uniunii Europene. Deci, uh, aceștia trebuie reintegrați nu e uimitor deloc faptul că euroscepticii uh, câștigă din ce în ce mai multe voturi. Este evident faptul că lipsește încă o strategie comună la nivel european. Avem reguli foarte clare, foarte riguroase pentru elementele bugetare, avem sancțiuni foarte precise, însă noi considerăm că coordonarea strategiilor ar trebui să fie facultativă pentru 2020, mai ales în ceea ce privește reducerea șomajului și a sărăciei. Și obiectivele comisiei noastre care vizează mediul înconjurător trebuie să aibă grijă la o executare a fondurilor mai bună, pentru că astfel cred că se va putea ajunge la o îmbunătățire a traiului europenilor. Comisia uh, Envi trebuie să pună pe picior de egalitate disciplina uh, bugetară și strategiile economice de viitor. Eu consider că comisia noastră ar trebui să-și facă mai bine auzit glasul. Nu trebuie să îi ascultăm doar pe cei care um, apără austeritatea drept panaceu al crizei și care spun că doar austeritatea va duce la bogăție și relansare. Trebuie să regândim uh, modul în care putem asigura din nou bunăstarea cetățenilor europeni. Comisia, în examinarea anuală a creșterii economice, a stabilit trei obiective. În primul rând, investițiile structurale și apoi responsabilitatea bugetară. față de analizele anuale ale creșterii precedente, aici apar investițiile. Investiții făcute prin intermediul unei, unui pachet uh, care a fost deja prezentat. Parlamentul European trebuie să ceară ca exigențele de investiție să meargă mână în mână cu celelalte obiective. Aceste investiții trebuie să ducă cu adevărat la o dezvoltare durabilă. Acest lucru este extrem de important și care să se integreze în semestrul european. Acestea vor avea obiective precise, dar și indicatori. Atunci când va fi nevoie, va trebui să luăm și inițiative, spre exemplu în ceea ce privește noul pachet pentru economia ciclică. Fără investiții mai mari, nu cred că vom reuși să atingem uh, obiectivele propuse pentru 2020 și pentru 2030. Practic, Europa va, se va regăsi mult sub potențialul său de dezvoltare și cu siguranță nu va reuși să concureze cu adevărat uh, în ceea ce privește uh, cu celelalte, cu restul lumii în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea. Economia viabilă trebuie să fie prioritară. De ce? Ei bine, în fiecare an cheltuim mai mult de 10 miliarde de euro pentru importul de uh, combustibil fosil în Europa. Iar Uh, aici este vorba despre interese contradictorii, practic. Și acești bani ar, ar putea fi mult mai bine investiți în tehnologiile curate, în uh, uh, relansarea ocupării forței de muncă, în eradicarea șomajului. Apoi, într-o economie mondializată, ca cea în care trăim astăzi, țările în curs de dezvoltare exercită o presiune pe cererea de materii prime. Astfel, prețul materiilor prime crește și uh, mediul înconjurător, care deja este suferind, uh, are de suferit încă și mai mult. Conform unor calcule, dacă uh, economisim anumite resurse naturale, vom ajunge la economii de 17 până la 24% de materii prime până în 2030. Nu sunt uh, cifre mici acestea. O mai bună utilizare a resurselor ar duce la o economie de 630 de milioane de euro anual pentru sectorul industrial european. Și apoi, dacă vrem să apărăm modelul de economie socială europeană, trebuie să punem termen presiunilor care se fac asupra costului uh, cu mâna de lucru. Trebuie să asigurăm o mai bună eficiență energetică. Trebuie să folosim mai bine, mai rațional resursele noastre naturale. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi, Permiteți-mi să închei uh, spunând câteva cuvinte asupra politicii fiscale. Aceasta ar trebui să constituie, din punctul meu de vedere, o fundamentul creșterii economice durabile. Astfel se impun o serie de măsuri incita de incitare a economiei. Trebuie să ne concentrăm pe o politică fiscală care să nu mai uh, Uh, permită activitatea uh, industriilor și sectoarelor uh, economice care poluează mediul. E vorba despre măsuri foarte ambițioase, într-adevăr, dar sunt absolut necesare dacă vrem cu adevărat să ne înscriem într-o politică de viitor. Fiscalitatea energiei, taxarea energiei, este corectă din punctul meu de vedere, dar din, din păcate a fost respinsă de Consiliul Miniștrilor prin regula unanimității. Semestrul european ar putea constitui temelia pe care să se clădească o mai bună orientare economică, care să se bazeze pe o colaborare mai strânsă între acei care doresc cu adevărat să se înscrie pe calea unei reformări uh, fiscale radicale. Dragi colegi, domnule președinte, este clar că raportul meu de astăzi trebuie să se îmbogățească cu contribuțiile dumneavoastră, astfel încât forma sa definitivă să constituie un proiect pentru o adevărată creștere economică durabilă. Astfel, semestrul european va deveni un document mult mai substanțial și va constitui un, un element cu adevărat pozitiv pentru viitorul european și cetățenii Europei. Vă mulțumesc! So, mulțumesc! Începem cu doamna Gerling. No. So, nu, domnule președinte, mulțumesc. Il, co il colega Faria. Domnul Faria. Começo por cumprir Gramaticakis. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc în primul rând raportorului, domnul Gramaticakis. Este o temă deosebit de importantă pentru Comisia ENVI, semestru pentru semestrul european pentru anul 2015. Textul este unul cuprinzător și pot fi de, de acord cu punctele principale propuse în acest raport. O folosire mai eficientă a mijloacelor nu este un lucru de la sine înțeles. Dacă am, fi mai, dacă am folosit mai eficient resursele care ne stau la dispoziție, cred că am reușit să, să creăm și mai multe locuri de muncă. Cred că trebuie să ne ocupăm în primul rând de acest prim pilon din propunerea Comisiei Europene, pentru că acesta este fundamental pentru creșterea economică. Există anumite domenii strategice care ne permit să ajungem la o creștere economică durabilă, care să fie aliniată obiectivelor din strategia Europa 2020, o Europa ecologică, o Europa durabilă. Acesta este viitorul pe care ne l dorim. În plus, cred că trebuie să ne gândim și mai mult la cum putem ajunge la modalități durabile de transport și aici avem nevoie de o competitivitate sporită, de o mai bună protejare a mediului înconjurător și de crearea de noi locuri de muncă. Avem nevoie de reforme structurale și cred că acesta este momentul potrivit pentru a investi, pentru a înlătura obstacolele care există în continuare pe piața unică. În plus, lumea științifică cred că ar trebui să fie interconectată și mai bine, pentru că acest lucru ar putea avea un impact pozitiv și asupra pieței locurilor de muncă. Raportorul are dreptate în momentul în care afirmă că sistemele de, sistemele de sănătate din Europa trebuie să fie mm, durabile și aici cred că există o sursă pentru care au noi locuri de muncă. Statul social este deosebit de important pentru cetățenii europeni și trebuie păstrat. Cred că trebuie să folosim toate elementele care ne permit să ajungem la o dez- dezvoltare durabilă. Trebuie să oferim uh, stimulente fiscale, o politică fiscală ecologică, mi se pare de asemenea un, o idee foarte bună. Așa am putea sprijini mai mult investițiile ecologice Industria, de exemplu, ar putea să se implice mai ales în uh, valorificarea deșeurilor. Deșeurile să fie transformate într-un lucru valoros. Există, drept urmare, foarte multe posibilități și nu întotdeauna este necesar să recurgem la uh, fonduri publice pentru a combate sărăcia, pentru a combate excluziunea socială și pentru a ajunge la o dezvoltare economică durabilă și ecologică. Uniunea Europeană cred că trebuie să depună eforturi pentru a consolida și mai mult convergența. Domnule președinte, vom, vom propune anumite amendam, am, amendamente și doresc să-i mulțumesc din nou domnului Gramaticakis pentru raportul excelent. Vă mulțumesc. Nu știu dacă mai sunt și alți colegi care doresc să, iau cuv- să, să ia cuvântul. Doamna Conecica. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succintă. Permiteți-mi să mulțumesc raportorului pentru că și-a asumat această sarcină. Deja din uh, luna septembrie acestui an, când am abordat prima dată această temă a semestrului european, am insistat asupra a două aspecte, asupra cărora voi reveni din nou, pentru că nu se regăsesc în uh, proiectul de raport. Salut le spune de, de colegul nostru care a spus că trebuie să finalizăm acest proiect de aviz Sper că acest lucru se va întâmpla într-un spirit de cooperare. În primul rând, trebuie să îmbunătățim nu doar durabilitatea sistemelor de sănătate, dar și calitatea, pentru că o mai bună calitate va duce la sporirea încrederii, ceea ce va contribui la o productivitate mai bună, drept urmare la bunăstarea Uniunii Europene. Trebuie să insistăm asupra accesului liber și egal al tuturor cetățenilor europeni la îngrijiri de sănătate. Și mai există un element care ar trebui să fie inclus în proiectul de aviz, și anume folosirea la maxim a potențialului unei economii ecologice de a crea locuri de muncă și de a reduce șomajul. Avem nevoie de măsuri în trei domenii principale. Sporirea creșterii um, cererii de locuri de muncă în sectorul verde pe baza nivelului de investiții, prevederea necesității necesarului de locuri de muncă în sectoarele care trec printr-un proces de ecologizare și apoi întreprinderile mici și mijlocii din punctul de vedere al pieței muncii, trebuie să acordăm atenție sporită programelor de pregătire pentru a ne asigura că există capacitățile și pregătirea profesională adecvată care să permită acoperirea ofertei uh, în acest domeniu al uh, industriei ecologice. Este o temă pe care o abordăm în, aproape în fiecare întâlnire a comisiei noastre și prin ecologizarea industriei cred că putem răspunde multor provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană. Și comisia noastră ar trebui să insiste întotdeauna asupra potențialului uh, economiei uh, verzi Acestea sunt domeniile în care sper că vom reuși să găsim o soluție de compromis cu raportorul și vom încerca să îmbunătățim și mai mult uh, acest uh, proiect de aviz. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul acum Comisiei Europene pentru comentarii. Mulțumesc, domnule președinte Ion Codescu de la DG Mediu. Permiteți-mi să fac câteva observații concrete. În primul rând, în ceea ce privește conceptul de dezvoltare durabilă, acesta este integrat în strategia Europa 2020 pentru o creștere durabilă și inteligentă și inclus de asemenea în semestrul european. În contextul uh, revizuirii la jumătatea termenului, Comisia a relevat faptul că presiunea asupra materiilor prime reprezintă un, uh, o tendință care um, afectează creșterea economică și acest lucru nu a dispărut între timp. O mai bună folosire a resurselor este mm, foarte logică și ar îmbunătăți atât competitivitatea cât și profitabilitatea, precum și ocuparea locurilor de muncă și creșterea economică. Um, studiul anual 2015 relevă ce se poate face la nivel european pentru a ajutora statele membre în a face progrese pe calea dezvoltării durabile acest aviz din partea Comisiei ENVI uh, este salutat de către Comisia Europeană. Um, câteva um, indicații concrete ar fi uh, foarte utile. Aș țin să um, subliniez faptul că ar fi important să se spună că cel de-al șaptelea program de acțiune pe mediu uh, cere ca elementele principale ale acestuia să fie monitorizate prin strategia Europa 2020. În, după părerea noastră, astfel s-ar uh, asigura o a, uh, mai bună activitate decât prin introducerea în uh, strategie. În ceea ce privește introducerea unei protecții mai mari, protecții de mediu mai mari și mișcarea către o eficiență uh, a resurselor este foarte bună. În ceea ce privește alineatul 3 din proiectul de aviz, Comisia sprijină măsurile propuse pentru încurajarea investițiilor. Vă atrag atenția asupra noului pachet de investiții prezentat de către președintele Comisiei, care vizează contribuția la economia durabilă. Acolo apar foarte clar investițiile uh, în, uh, și se dă ca exemplu, uh, se dau ca exemplu investițiile în instalațiile de prelucrare a apei. În ceea ce privește subvențiile la carburanți, acest subiect este discutat de mult, de mult în cadrul semestrului european raportul 2015 menționează importanța trecerii la uh, taxe care să nu pună în pericol creșterea economică, spre exemplu taxe uh, de mediu. În fine, pentru a sprijini măsurile structurale la nivelul uh, statelor membre, trebuie ca mâna de lucru să aibă competențe, mâna de lucru să aibă competențe în sectorul uh, tehnologiilor verzi. Și vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați acordat-o de a face aceste precizări. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Nu știu, poate domnul s ar dori să mai adauge ceva în încheiere. Da, domnule președinte, foarte pe scurt cele ce le-am cerut eu la finele intervenției mele uh, vizau tocmai uh, remarcile din partea colegilor și comisiei. S-a vorbit uh, despre investițiile atât de importante în formare și în lupta împotriva excluderii sociale. Da, împărtășesc pe deplin acest punct de vedere. Uh, nu am mai vorbit despre acest subiect în intervenția mea pentru că nu aveam timpul necesar. De asemenea, colegul meu a evo- colega a evocat uh, chestiunea serviciilor de sănătate, iarăși o chestiune cu care sunt întru totul de acord. Aceste servicii trebuie consolidate și acest lucru este, pus în, este subliniat în raportul nostru. Este vorba despre servicii extrem de importante în societatea europeană și nu trebuie nici de cum suprimate. În ceea ce privește economia verde, uh, menționată mai devreme, sunt într totul de acord de asemenea. Țin să mulțumesc uh, în mod special reprezentantului Comisiei Europene pentru că am uh, constatat că Europa uh, deja pune în aplicare, uh, Comisia Europeană deja a pus în aplicare o serie de elemente din raportul meu. Și constat că a citat de mai multe ori termenul de posibilitate. Da, noi am vrea ca posibilitățile să se transforme în realități. La directorul de... Acum putem să rugăm pe directorul uh, EFSA să ia loc la prezidiu. Și în timp ce dumnealui ia loc, vă spun calendarul pentru punctul tocmai prezentat. Puteți să faceți amendamente doar în limba engleză, ținând cont de faptul că votul va avea loc în curând la Econ, deci aveți timp până la orele 12 pe 10 decembrie. Apoi, pe 29 ianuarie vot la Envi și apoi votul la Econ pe semestrul european. Trecem acum la vizita pe care ne-o face directorul EFSA, Bernard Ult, cu care vom avea acest timp uh, de vedere ca să ne prezinte planul de lucru Dumnealui și-a preluat funcția din mai 2014. Am avut ocazia să-l vedem în luna aprilie anului curent, atunci când era candidat la poziția de director. Este o ocazie importantă și dumnealui ne va spune care sunt domeniile de intervenție pentru EFSA, cele mai recente, și de asemenea ne va vorbi despre riscurile asociate epidemiei de Ebola și mai ales va putea să ne informeze referitor la strategia EFSA pentru perioada actuală și despre ce s-a făcut la EFSA pentru a garanta transparența. Și deja, cu ocazia discuției precedente, ați văzut că există un interes deosebit în această privință. Pentru că deseori EFSA a fost uh, acuzată de lipsă de transparență în folosirea resurselor, pentru că e vorba despre bani mulți alocați agențiilor europene. Îi dau cuvântul pentru 10 minute și apoi începem dezbaterea. Thank you very much, Mr. Chairman, Mr. Lavia. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule Lavia, stimați membri Parlamentului European, vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să particip la acest schimb de opinii și să discut cu dumneavoastră despre această temă importantă, siguranța alimentară în Europa. În primul rând, aș dori să confirm declarațiile pe care le-am făcut aici, pe data de 10 noiembrie și pe parcursul audierii mele. EFSA servește Parlamentului European, se spune foarte clar în regulamentul de creare a ESA că Parlamentul European poate adresa întrebări uh, agenției noastre, deci sper că vom reuși să ne îmbunătățim uh, relația de colaborare. După 12 ani de existență a EFSA, dacă este să analizăm rezultatele obținute până acum, aș dori să încep întrebând ce este EFSA, cum putem descrie EFSA. Din punctul meu de vedere, EFSA este partenerul științific care uh, permite uh, existența unor alimente sănătoase pentru cetățenii europeni. Facem acest lucru punând la dispoziție aproximativ 500 de avize științifice în fiecare an. Domeniul de activitate al EFSA acoperă în principal uh, cinci zone evaluăm produsele și alimentele înainte de a fi autorizate, deci o evaluare a riscului înaintea autorizării, apoi evaluăm întregul lanț alimentar, indiferent că este vorba de, de plante, de furaje și așa mai departe, evaluăm toate aspectele de mediu Sprijinim de asemenea cei care gestionează riscurile în cazul unei uh, crize și evaluăm și riscurile posibile pentru a fi, uh, pentru a fi pregătiți pentru o situație de criză. Este ușor să vedem cum uh, contribuie EFSA la o plus valoare pentru lanțul alimentar în Europa. Dacă vă gândiți la pesticide, Activitatea EFSA și evaluarea avizul EFSA a permis Comisiei uh, Europene să interzică nicotinoidele. De asemenea, uh, evaluăm uh, viabilitatea informațiilor științifice în diferite rapoarte, evaluăm evaluăm uh, substanțele alimentare, vedem că există, există plus valoare dacă există o singură autoritate de uh, certificare, pentru că astfel putem uh, garanta standarde armonizate în Europa. Și să nu uităm că EFSA a fost implicată de asemenea în foarte multe din crizele alimentare din ultimii ani. Gândit, gândiți-vă la criza E. coli din, din Franța, din Germania, în urmă cu câțiva ani. Uh, mai există și alte exemple, criza cu hepatita A, unde și acolo am oferit uh, avize celor care au gestionat riscurile. Deci putem pleca de la acest punct, o organizație foarte bine organizată care chiar și în situații urgente poate oferi avize științifice uh, decidenților politici din Europa și din statele membre. Însă, nu trebuie să considerăm că nu mai avem nimic de îmbunătățit și că putem continua să activăm la fel cum a făcut-o în ultimii 12 ani. Provocările viitoare pentru EFSA sunt reprezentate și de globalizarea, de exemplu, a relațiilor comerciale, a schimburilor comerciale, pentru că procesul de globalizare înseamnă și, uh, de exemplu, importarea standardelor alimentare din țările de origine a importurilor. Deci globalizarea testează modul în care EFSA este pregătită pentru viitor. Un alt factor important pentru viitorul EFSA este, este schimbarea climatică, care influențează diferiți vectori care influențează transmiterea unor boli infecțioase pentru oameni și pentru animale, apar, există acum noi vector, asemenea vector și în Europa și trebuie să fim pregătiți să i monitorizăm, să putem combate noile boi, boli infecțioase. Gândiți-vă, de exemplu, la virusul uh, Nilului uh, albastru, care a putut apărea în Europa datorită modificării situației aici, în, uh, în emisfera nordică. Uh, complexitatea activității EFSA este o provocare și pentru noi, dat că vă gândiți la mixuri uh, de substanțe uh, chimice. Ne, ne confruntăm cu o provocare și anume să, fim, să putem analiza nu doar o substanță chimică, ci un grup de mai multe substanțe chimice care o să mai expuși în același timp și trebuie să facem uh, acest lucru într-o perioadă în care resursele sunt uh, restrânse, în care nu putem angaja noi, uh, nu ne putem extinde personalul, ci trebuie să activăm cu ceea ce avem la dispoziție. Ce înseamnă toate aceste lucruri pentru următorii 5 ani? Cred că EFSA, în primul rând, trebuie să rămână în continuare pregătită în fața complexității sporite și în contextul unor resurse reduse. Aceasta este provocarea pe care o avem în fața noastră și în această situație trebuie să, să fim pregătiți uh, în fața necunoscutelor viitorului. Cum putem să facem acest lucru? Cred că pentru următorii 5 ani EFSA are nevoie de trei inițiative strategice. În primul rând, cooperare. Cooperarea trebuie să fie în centrul tuturor activităților noastre. Deja avem o bună relație de lucru cu statele membre și cu organizațiile diferite organizații în statele membre, astfel încât statele membre nu doar fac parte din comitetele noastre, dar ne și pun la dispoziție informații, date și aș dori să mulțumesc cu această ocazie experților care investesc foarte mult din timpul lor pentru a lucra pentru EFSA, împreună cu EFSA și pentru acest proiect de convergență europeană. Și aș dori să vă mulțumesc și pentru sprijinul politic uh, de care ne bucurăm în statele membre diferitele organizații uh, permit uh, specialiștilor lor să conlucreze cu EFSA și uh, permit redactarea vizelor științifice de către EFSA. Colaborarea cu statele membre aduce cu sine multe avantaje pentru că astfel putem folosi la maxim expertiza științifică din Europa. Această cooperare aduce cu sine și câștiguri din punct de vedere al eficienței. Putem Uh, împărțim mai bine sarcinile de lucru pe care le avem cu diferiți experți. Cu toate acestea, cred că mai putem, uh, cooperarea poate fi îmbunătățită. Avem un obiectiv pe termen mediu un obiectiv pe care nu va fi ușor să-l atingem, însă va trebui să încercăm să creăm o agendă comună pentru analizarea riscurilor pentru Europa. Am dorit să avem o agendă comună cu organizațiile din statele membre, de a avea o listă a priorităților pentru a putea uh, împărți mai bine sarcinile care ne revin nouă și organizațiilor din statele membre și încercăm să elaborăm această strategie. Apoi, dincolo de cooperare, inovarea este importantă. Trebuie să fim mai uh, inovatori în, uh, cu metod- metodele științifice pe care le folosim. Deja avem un rol de, li- de lider din acest punct de vedere, însă trebuie să mergem mult mai departe pentru a face față unor probleme complexe și vă men- menționez o singură inițiativă demarată deja în urmă cu câțiva ani, foarte importantă și pentru Parlamentul European, un proiect prin intermediul căreia dorim să înțelegem, să, să înțelegem mai bine factorii de, stra- de stres uh, cu care se confruntă albinele. Uh, este vorba de sănătatea albinelor și am uh, elaborat un proiect pe durata a 4 ani. EFSA va investi un milion de euro, dar vom lucra împreună cu Comisia Europeană, cu statele membre, tocmai pentru a ne asigura că avem o abordare uh, cuprinzătoare a uh, riscurilor de sănătate pentru albina. O a treia zonă importantă, cheie pentru viitorul nostru, o reprezintă deschiderea. Este un uh, punct amintit și de domnul președintele Comisiei dumneavoastră în nota sa introductivă și anume, EFSA ar trebui să devină o organizație științifică deschisă. Este important, din acest punct de vedere, nu doar ca uh, EFSA să fie mai transparentă, ca partenerii noștri să înțeleagă, să vadă ce facem și cum facem, Deschiderea înseamnă mai mult, înseamnă un dialog cu societatea civilă. Deschiderea înseamnă că și oameni de știință care nu lucrează pentru EFSA pot contribui cu informațiile lor la activitatea EFSA. Este din nou un plan care se desfășoară pe mai mulți uh, ani și aduce cu sine anumite costuri pentru că trebuie să ne schimbăm sistemele IT, de exemplu, vom avea nevoie și de o evaluare a costurilor și beneficiilor pentru a înțelege care sunt inițiativele cele mai valoroase care vor contribui la atingerea acestui obiectiv de a avea o EFSA deschisă. Obiectivul final prin uh, deschiderea EFSA este ca avizele uh, privind uh, riscurile să poată fi reproduse. Deci alți experți ar trebui să fie în poziția de a reproduce analizele noastre de risc dacă își doresc acest lucru. Deci dacă îmi permite, doamne și domnilor, am ajuns la concluzii. EFSA cred că joacă un rol important pentru siguranța alimentară în Europa avem un uh, program de lucru ambițios pentru următorii 5 ani. Vom continua să conlucrăm cu oameni de știință, cu autorități de reglementare la nivel național, la nivelul Uniunii Europene și la nivel global. Ne vom consulta cu un număr mare de actori implicați și astfel EFSA cred că va putea furniza în continuare avize științifice uh, fiabile. Dumneavoastră, în calitate de reprezentanți ai cetățenilor europeni, aveți un rol cheie pentru succesul EFSA și doresc să vă mulțumesc pentru sprijinul pe care ni-l, oferiți pentru a ne îndeplini mandatul nostru important. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă stau la dispoziție pentru orice întrebări. Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră și Uh, dau cuvântul doamnei Pilar Ayuso, persoana de contact cu EFSA. Mulțumesc, director de la Mulțumesc, domnule director uh, al EFSA. Este o plăcere să vă primim astăzi aici. Eu cunosc destul de bine EFSA și atunci uh, când nu știi, așa ca mine, poți să ai îndoieli și poți să-ți pui întrebări. Dumneavoastră ați vorbit despre cei care um, uh, fac investigații, care studiază vectorii de maladii. E vorba de uh, uh vectori care transmit boli la animale sau uh, de la uh, acele boli care se pot transmite de la animale la uh, oameni. Pe noi uh, ce ne interesează cel mai mult este alimentația și bunăstarea animale, bineînțeles, însă, după părerea mea, EFSA ar trebui să se ocupe și de bunăstarea animalelor la un moment dat, deși știm că dumneavoastră aveți o mare experiență în ceea ce privește securitatea alimentelor. În ceea ce privește independența și transparența, independent de avizele dumneavoastră, cred că principalul dumneavoastră achis sunt oamenii de știință. Și mie mi-ar place ca dumneavoastră să ne explicați mai bine cum sunt selecționați oamenii de știință care lucrează pentru EFSA. Cum alegeți acești cercetători? Cum se face un raport? și uh, cine ia hotărârea de um, a valida acest raport. Pentru că știți că au existat mai multe critici împotriva EFSA și s-a pus întrebarea independenței uh, specialiștilor, a, a cercetătorilor. Și eu știu că în ceea ce privește uh, afirmațiile de pe uh, anumite produse alimentare, uh, uneori uh, a fost greu să trimiți informații exact celor care evaluau afirmațiile respective ce puteau să apară sau nu pe produse. Deci deseori fabricanții s-au plâns că nu știau cui puteau să trimite aceste informații și în plus nu puteau uh, să-și compare propriilor studii cu studiile și concluziile EFSA. Cam atât aveam eu de spus. Vă mulțumesc foarte mult pentru munca dumneavoastră și eu am uh, tot respectul pentru că munca pe care o faceți este una absolut imensă. Mulțumesc! Doamna Evi dorea de asemenea să ia cuvântul și dau imediat cuvântul. Mulțumesc! Eu aș vrea să repet în mare ceea ce am spus mai devreme, atunci când am vorbit uh, mai mult de buget și de descărcarea bugetară și acum că am ocazia să discut uh, direct cu directorul EFSA, vă pun și aceste întrebări. Cu riscul de a vă uh, provoca și știind că și doamna Iuzo v-a pus cam aceleași întrebări, deci cum uh, constituiți aceste grupuri de lucru, cum garantați independența persoanelor care fac parte din grupuri de lucru, uh, mă întreb dacă criticile anumitor ONG-uri sunt fondate și EFSA deseori se opune cererilor de accesarea documentelor și putem uh, să amintim uh, mai multe exemple de conflicte de interese, exemple uh, triste și deseori dumneavoastră aveți drept scuză faptul că cei mai buni specialiști sunt oamenii care deja au lucrat în sectorul alimentar. Dar să nu uităm că Um, ați putea să faceți apel la specialiști din sectorul public și tocmai să invitați pe cei care deja au avut o relație de muncă cu um, um, industria. Iar în ceea ce privește uh, recâștigarea încrederii uh, cetățenilor față de EFSA, acest lucru nu se poate face decât printr-o uh, operațiune de transparență și să permite cetățenilor și grupurilor organizate să aibă acces la documentațiile dumneavoastră, documentația dumneavoastră și să știe pe ce se fontează părerile diferitelor grupuri de lucru. Pentru că trebuie să vă gândiți și la interesul uh, colectiv. Dumneavoastră ne-ați spus acum că uh, vreți uh, să colaborați cu această organizație Open Science, dar eu vă rog să ne spuneți mai bine care este strategia dumneavoastră în ce privește conflictele de interes, uh, cu atât mai mult cu cât ar fi trebuit să dați curs rezoluției votată în Parlament uh, în luna pleanului trecut și uh, ar fi bine să, ca atenția dumneavoastră să nu mai fie afectată de atât de multe zone de umbră. Mulțumesc. Acum doamna Gerling. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule director. Există mai multe chestiuni pe care vreau să le abordez pentru că noi colaborăm mai mult sau mai puțin de aproape cu EFSA la această comisie. O întrebare pe care v-am mai pus-o și de alte ori. Apropo de regulamentul cu privire la um, afirmațiile de pe etichete despre proprietățile diferitelor produse, știu că au existat niște pre-evaluări pe care le-au furnizat uh, companiile, mai ales că era vorba de produse pe care le foloseau de ani de zile. Și aceste companii foloseau afirmații care nu aveau niciun uh, fundament și nu se putea demonstra că acele produse aveau vreun beneficiu pentru sănătate. <coughs> și companiile, atunci când uh, nu li s-a mai permis să folosească acele afirmații, s-au plâns că nu li s-a spus din ce motiv și că nu au fost uh, sprijinite pe parcursul întregii proceduri. Poate că uh, nu ar fi nevoie de un sistem unde vă adresați în direct uh, aplicanților, pentru că ar fi prea costisitor și poate prea uh, direct, dar poate că ar fi bine să le oferiți uh, consiliere, măcar prin terți. Mă întreb unde ați ajuns cu acest program, pentru că în Regatul Unit este un subiect în continuare sensibil. Încă câteva lucruri. Știți că domnul Juncker a spus că nu vrea să numească un nou uh, consilier uh, științific. Dumneavoastră, EFSA, vi s-a părut că era mai ușor să lucrați cu comisia atunci când exista acest consilier șef pe probleme științifice și cum se va întâmpla pe viitor, aș vrea să vă mai întreb un lucru. S-a tot uh, vorbit despre transparența și independența cercetătorilor, cercetătorilor. Întotdeauna acest subiect revine pe tapet în această comisie, chiar dacă vorbim despre bugete, și vreau să vă întreb dacă ați putut să vă uitați pe un document publicat ieri apropo de toxicitatea pesticidelor. E de fapt un document care a fost dezvăluit în mod ilegal care arăta că, de fapt, <laughs> numai din dorința de a interzice o anumită substanță se dă un aviz negativ, dar de fapt nu există argumente științifice și uh, se face apoi lobbying pe lângă comunitatea științifică ca să se găsească aceste așa zise argumente. În Regatul Unit, randamentele la culturi au scăzut din cauza uh, mai multor boli pentru că pesticidele respective au fost uh, interzise. Și în loc să se folosească aceste pesticide care erau atât de eficiente, acum se folosesc altele care nu sunt atât de eficiente. Și cum evaluați impactul asupra mediului a interzicere unui pesticid anume contra folosirii în cantități enorme a altuia. Mie mi se spune că nu e nicio legătură între cele două, dar eu nu cred și mi se pare că și agenția dumneavoastră are o parte de vină. Mulțumesc, domnul Pieca. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule director. Ați vorbit despre foarte multe aspecte importante. Ați vorbit despre inovare, dar ceva lipsa din prezentarea dumneavoastră. Prevenirea. Eu sunt doctor în medicină și prevenirea este indispensabilă înainte de a autoriza consumul unui produs, trebuie să verifici dacă este sigur. Menționez acest lucru deoarece Parlamentul are mai multe misiuni în ce privește securitatea alimentară. Și discutăm despre uh, alimente pe bază de uh, animale clonate sau uh, nanotehnologii sau uh, organisme modificate genetic. Deci prevenirea este foarte importantă. Am citit un articol despre un studiu făcut în Franța privitor la nutrețuri care includeau OMG-uri. Este un studiu vital, căci a fost un studiu făcut pe 200 de șobolani. Și rezultatele studiului au fost uh, grăitoare. S-a adeverit că organismele modificate genetic uh, provoacă decesul o mare parte dintre șobolani au murit în urma unor afecțiuni mortale în timpul celor doi ani de experiențe. Clar, nu erau decât șobolani, dar foarte multe medicamente și produse cosmetice sunt testate în laboratoare mai întâi pe șobolani. Dar agenția dumneavoastră nu a reacționat în niciun fel la acest articol. Cu alte cuvinte, în zilele noastre, un asemenea articol ar putea mm, provoca panică. De exemplu, recent au existat mai multe cazuri de decese datorate epidemiei de Ebola, ceea ce deja cre- mm, îi sperie pe oameni. Am putea să reacționăm la fel în ceea ce privește organismele modificate genetic. Știu că fasolele de soia și produsele pe bază de soia modificată genetic uh, sunt disponibile pe piață. Trebuie să subliniez faptul că agenția dumneavoastră are foarte multe lucruri de făcut. Nu avem nevoie de acțiuni ex post, avem nevoie de prevenire. Încă o dată am vorbit despre carnea de la animale clonate, nanotehnologii și OMG-uri sunt principalele provocări pentru agenția dumneavoastră? Sunteți pregătiți să le faceți față? Mulțumesc, domnul Bazu, acum are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să adresez niște întrebări. Eu credeam că cei care vorbesc, care lucrează de ani de zile cu EFSA, ar dori să ia cuvântul înaintea mea. Eu fiind deputat uh, nou ales, uh, văd lucrurile dintr-un alt unghi. Domnule director, ați spus și nu pun la îndoială afirmațiile dumneavoastră că garantați securitatea lanțului de aprovizionare. Și acesta este și obiectul dumneavoastră de activitate. Și că vă ocupați și de sectorul agricol. Însă, dumneavoastră nu sunteți numai un centru de cercetare, aveți și rolul unei autorități Avizul dumneavoastră științific joacă un rol decisiv în anumite situații. De exemplu, în ce privește interzicerea OMG-urilor în statele membre. Știți mai bine decât mine că în luna februarie Consiliul a hotărât să nu autorizeze semințele de porumb modificat genetic de la firma Dupont sau soiul Dupont, dar situația este cam uh, încurcată pentru că avizul EFSA este opus uh, poziției oficiale a statelor membre și s-ar putea să vă aflați într-o poziție în care, deși trebuie să fiți în slujba cetățenilor europeni, dumneavoastră aveți o părere opusă dorinței lor. <coughs> Dacă îmi permiteți să fiu foarte direct, chiar brutal, aș spune că sunteți un agent al OMC în Europa și că acționați împotriva intereselor uh, cetățenilor europeni. Îmi cer scuze pentru franchețe, dar uh, aceasta este impresia pe care o am eu. Deci, uh, probabil că vă veți găsi din nou în mijlocul unui asemenea conflict. Constituția Ungariei stipulează că orice persoană are dreptul să-i fie protejată sănătatea fizică și psihică și mentală. Și uh, în acest context, uh, uh, dacă în urma avizului dumneavoastră științific s-ar autoriza organismele modificate genetic, acestea din urmă ar prezenta o amenințare pentru sănătatea cetățenilor, deci ar fi o încălcare a Constituției țării mele. și în plus s-ar putea ajunge și la uh, o încălcare a regulilor comunitare și a, o frânare a libertății de circulație. Deci vreau să vă avertizez că puteți să vă găsiți ușor în situații conflictuale. Nu știu dacă mai dorește altcineva să iau cuvântul. Putem să dăm cuvântul domnului director ca să răspund. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor pentru aceste întrebări, la care voi încerca să răspund cât mai concis cu putință, dar este vorba despre întrebări fundamentale. Deci sper ca timpul să ne permită să putem răspunde. Doamna Ayuso a întrebat dacă bolile sunt de comunicarea în privința controlului uh, bolilor ne revine nouă. Eu vorbeam despre boli, despre zoonoze, deci comunicarea zoonozelor și vectorilor de transmitere a acestor boli animale. Uh, EFSA este practic centrul uh, informațiilor, dar împreună cu uh, um, colegii de la ECDC, cu care cooperăm strâns, încercăm să monitorizăm vectorii de transmisie nu doar pentru bolile animalelor, ci și pentru bolile oamenilor pentru a îmbunătăți sănătatea publică atât pentru oameni cât și pentru animale. Apoi s-a pus o întrebare foarte importantă în privința independenței și transparenței și anume cum funcționează sistemul și cred că această întrebare are legătură și cu alte întrebări um, formulate de către unii deputați europeni. Aș spune înainte de toate că garantarea validității avizului științific EFSA se bazează pe trei piloni principali. În primul rând, faptul că gestionăm cu mare atenție informațiile introduse în evaluarea de risc. E vorba despre date, metodologii și expertiză umană. Deci părerea experților. Deci selectăm cu foarte mare grijă informațiile folosite în evaluarea de risc, apoi Uh, avem uh, grijă ca metodologiile să fie eficace și apoi, cu foarte mare atenție, ne selectăm grupurile de lucru și grupurile de experți. Acesta este primul pilon, deci resursele pe care se bazează evaluarea de risc. Cel de-al doilea pilon, care pentru mine de, eu, mă surprinde faptul că mult prea adesea este trecut cu vederea uh, membrii comitetului științific, și anume 21 de persoane care reprezintă un comitet, ca un, o mică comisie ENVI, constituită din experți din întreaga Europa și care iau hotărâri în ceea ce privește uh, avizele științifice EFSA. Pentru mine este de neimaginat ca un singur expert să poată influența, să-i poată influența pe toți ceilalți 20 uh, pentru luarea unei uh, decizii neștiințifice. Deci, noi ne asigurăm că toate cunoștințele științifice uh, contează în luarea unei decizii. Apoi, cel de-al treilea pilon este transparența și deschiderea toate întrebările adresate EFSA, precum și toate răspunsurile date, toate consil, uh, uh, expertiza se regăsește pe site-ul nostru. EFSA este într-adevăr una dintre cele mai transparente organizații europene. Toate informațiile publice, pentru că unele dintre ele sunt confidențiale, este vorba despre protejarea datelor cu caracter personal și așa mai departe, dar toate informațiile care nu sunt confidențiale sunt publicate pe site-ul web al EFSA. Acum, pentru a mă întoarce la întrebarea doamnei Ayuso în privința selectării experților, Precum vă spuneam, este vorba despre un, o comisie con, constituită din 21 de membri și avem în fiecare an uh, un proces de selectare, actualmente chiar este în curs unul dintre acestea cu opt experți. Acești experți trebuie să treacă printr-o, să aibă un minimum de competențe pentru eligibilitate. Și apoi, dintre candidații eligibili, vedem care sunt uh, competențele necesare din punct de vedere EFSA spre exemplu, uh, specialiști pe organisme mondiale uh, modificate genetic sau alte chestiuni, apoi vedem dacă există conflict de interese și constituim o listă cu potențial candidați pe care îl propunem Consiliului EFSA. Consiliul care hotărăște uh, care um, persoane vor face, loc din, vor face parte din uh, Comisia de Experți. Avem și uh, evaluatori externi care um, constată dacă um, procesul de selecție a fost corect și avem observatori și din partea Parlamentului, Comisiei, Consiliului și așa mai departe, Curții de Conturi, care se asigură că procesul a fost uh, urmărit uh, cum trebuie și că a fost corect. Pentru grupurile de lucru, uh, lucrurile stau tot cam la fel. Procesul este unul mai flexibil. Avem circa 1500 de experți la nivel mondial care mm, intră în compunerea acestor grupuri de lucru. Cum ne asigurăm că nu există conflict de interese și cum ne asigurăm de independența acestor uh, experți? Mm, chestiuni extrem de importante. Ei bine, avem o serie de politici și de reguli de punere în aplicare care uh, tocmai gestionează evitarea riscului de interese. În 2011 am, uh, am lansat un astfel de proiect care va fi revizuit anul următor și am inclus și propunerile primite din partea societății civile, Parlamentului, um, organizațiilor non-guvernamentale pentru a um, îmbunătăți politica în domeniul independenței. Din punct de vedere practic, candidații trebuie să, să răspundă la o serie de întrebări, trebuie să completeze interesele financiare pe urmă, ultimii cinci ani și apoi noi evaluăm dacă interesele experților sunt compatibile cu uh, grupul de lucru și cu rolul pe care îl vor juca acești experți în grupul de lucru respectiv. Un principiu de bază este următorul. Dacă ești angajat al unui sectorul industrial sau dacă ești uh, expert consilier pentru sectorul industrial, ești exclus pur și simplu. Deci sursa noastră principală pentru experți pentru 2012, spre exemplu, este 40% experți din cadrul organizațiilor guvernamentale, 40% din uh, um, organizații publice, 15% din universități, 5% experți uh, pensionați uh, care au lucrat în trecut cu uh, organisme de cercetare, publică, de cercetare publice sau um, organisme guvernamentale. Deci, dar încă o dată, Uh, angajați unor um, sectoare uh, industriale nu pot fi angajați la EFSA. Dacă un expert universitar a primit granturi din partea industriei, luăm la puricat foarte clar uh, aceste granturi și apoi, prin politica de abordare a riscurilor, ne asigurăm că nu există uh, conflict de interese și că imparțialitatea expertului uh, nu este pusă în pericol. Din punctul meu de vedere, acest sistem este unul foarte sofisticat și matur. Este un sistem robust și de încredere. Dar, uh, evident, acest sistem este și, vine și cu costurile lui trebuie să ne asigurăm că rezultatele EFSA sunt imparțiale, sunt obiective și reale, că sunt pe înțelesul oamenilor și că sunt de folos pentru mm, evaluatorii de risc. Pentru că, la urma urmei, uh, Comisia, Parlamentul, statele membre se folosesc de uh, informațiile de la noi pentru um, crearea politicilor. Cred că astfel am răspuns și la întrebarea formulată în ceea ce privește independența, accesul la documente și persoanele implicate în sectoarele industriale. Precum vă spuneam, toate documentele noastre sunt publicate pe site-ul web și dacă se doresc documente speciale, atunci la cerere, EFSA um, le pune la dispoziție cu condiția ca acele uh, informații să nu fie confidențiale. Avem liste unde, unde circa 75.000 de pagini cu astfel de informații. În ceea ce privește declarația de sănătate, întrebarea doamnei Girling și uh, consultările pre-evaluare, ei bine, cred că Parlamentul European a creat o reglementare care cere ca EFSA să aplice cele mai uh, stringente um, uh, standarde standarde științifice. Într-adevăr, procesul comunicării cu aplicanți, cu cei care depun cerere ar putea fi îmbunătățit. Avem o, numai puțin de 8 documente de orientare în care se explică foarte clar cum trebuie completate aceste documente dar de curând am avut o întâlnire cu 15 sau 16 federații industriale pentru ca acest proces de comunicare să fie îmbunătățit. Vom continua acest proces. Câteodată există și uh, întâlniri uh, în niciun caz nu se va ajunge la întâlniri față în față, dar există întâlniri planificate cu grupuri de solicitanți în ultimul an au avut șase-șapte astfel de întâlniri. Am fost întrebați dacă putem avea întâlniri cu grupuri mai reduse. Acestea sunt în curs de planificare și vor fi introduse în cursul anului 2015. În ceea ce privește uh, consilierul uh, șef, consilierul științific șef, da, e o idee bună ca știința să fie introdusă în politică și ca polit deciziile politice să fie bazate pe știință și pe argumente științifice. Doamna Anglover are un rol foarte pozitiv pentru a asigura o pondere mai mare a științei în deciziile politice. Cred că și Comisia, împreună cu agențiile sale, dispune de foarte multe cunoștințe științifice Uh, Centrul Comun de Cercetare, agențiile, comisiei, toate acestea asigură uh, cunoștințe științifice care sunt puse la dispoziția Comisiei Europene. Și cred că și noi facem acest lucru prin uh, consultantul științific uh, principal. În ceea ce privește public, care, uh, revista despre care spuneați, mm, eu n-am auzit despre aceasta. Uh, cred că este clar că EFSA nu este influențată. Deci noi ne luăm uh, hotărârile științifice pe baza datelor și metodologiilor, nu uh, pe baza influențelor din afară. În ceea ce privește neonicotinoidele, atunci când EFSA evaluează substanțele active din pesticide, facem o evaluare a riscurilor uh, vastă, extinsă. Și apoi a, trebuie... Deci eu nu văd despre ce problemă vorbeați dumneavo dumneavoastră, pentru că aceste, dacă aceste produse au fost testate și evaluate și s-a demonstrat că nu au uh, riscuri la adresa sănătății, atunci ele pot fi folosite. În ceea ce privește prevenirea, profilaxia, din punct de vedere medical, sunt de acord uh, cu dumneavoastră. Evident, e mai bine să previi decât să vindeci. Dar în ceea ce privește evaluarea riscurilor și gestionarea riscurilor, Cred că aici lucrurile stau puțin diferit. În evaluarea de risc, evaluarea științifică, nivelul de risc acceptabil de către societate este o, o decizie politică și nu ne aparține nouă. Deci, prin, dacă principiul uh, precauției uh, este asigurat sau nu, nu noi hotărâm aceasta este o hotărâre luată de către politicieni. Aceștia ne fac o... Deci noi facem o estimare a riscului dacă aceste riscuri pot fi acceptate de către societate sau nu, e bine, decizia asta aparține oamenilor politici și nu nouă în niciun caz. E foarte bine că în Europa gestiunea riscurilor și evaluarea riscurilor sunt separate total. Ați uh, vorbit și despre uh, forajul, uh, studiul asupra forajelor modificate genetic din Franța. Nu știu, cred că e vorba despre un studiu publicat acum 2 ani de zile. S-a discutat foarte mult despre acel studiu care aparține profesorului Seralini, la care, în care s-a implicat și EFSA. Am făcut o evaluare foarte cuprinzătoare a acestui studiu și organizații din statele membre au uh, evaluat acest studiu și la final aceast, acest studiu a fost uh, retras de către revista în care fusese publicat inițial. Deci EFSA a luat notă de acest studiu, a evaluat studiul în cauză împreună cu celelalte agenții implicate în evaluarea riscurilor. În ceea ce privește ultima întrebare uh, privind securitatea lanțului uh, de aprovizionare și o posibilă mm, încălcare a dreptului constituțional da, al unor statelor membre, EFSA, în ceea ce privește organismele modificate genetic, face o evaluare a eficienței acestora și a riscurilor la adresa sănătății oamenilor, animalelor și la adresa sănătății mediului înconjurător. Dacă riscul este acceptabil pentru statele membre sau pentru societate, nu noi hotărâm. Încă o dată este vorba despre o decizie politică care aparține uh, statelor membre și Uniunii Europene. Deci uh, acestea hotărăsc dacă acceptă acest risc sau dacă folosesc principiul precauției și refuză. Fie din rațiuni economice, etice sau de altă natură. Din punct de vedere științific, noi nu ne băgăm în uh, această decizie. În ceea ce privește clonarea, EFSA a spus care este uh, opinia ei în ceea ce privește bunăstarea animală și securitatea alimentară, dar noi nu ne amestecăm în chestiunile etic etice. În ceea ce privește nanotehnologiile, lucrurile stau exact la fel. Deci noi facem evaluarea științifică, am elaborat documente de orientare în privința nanomaterialelor, uh, dar încă o dată nu am spus dacă acest risc trebuie asumat de societate sau nu. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc pentru aceste răspunsuri amănunțite. Cred că acum vom putea încheia ședința noastră. Nu mai rămâne decât să vă reamintesc, dragi colegi, că în această seară are loc un eveniment chiar în această sală deci vă rog să nu lăsați pe birouri uh, dosare. Vă mulțumesc foarte mult și ne revedem mâine dimineață.